referitor la utilizarea în siguranță a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță SAPD în domeniul aviației civile. Are cuvântul doamna Foster, doamna raportor, vă rog. Uh, ok, thank you. Stimați colegi, vă rog frumos, am trecut la următoarea dezbatere. Au început să urle acolo, spune doamna Foster. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Sistemele de aeronave pilotate la distanță sunt folosite de entuziaști de zeci de ani. În uh, Regatul Unit, prima dată s-au folosit în 1935, când s-a folosit DH-32 Queen Bee de către marină pentru a, trage, a exersa tragerea la țintă. Am văzut uh, că au apărut tot mai multe vehicule aeriene fără pilot, cunoscute sub numele de UAV uh, sau drone. Tehnologia militară este folosită acum în scopuri comerciale um, și uh, ar fi nevoie de limite legislative și tehnologice. Măsurile de până acum sunt incluse în SESAC și în orizontul 2020. În plus, această industrie are un mare potențial de creștere, de la producător până la utilizatorul final, iar potențialul este mare pentru întreprinderi mari, dar și pentru cele mici în aceeași măsură. Este vital să păstrăm standarde de nivel mondial în privința producției. Europa este lider în producția mondială de drone cu 2500 de operatori. Numai în Regatul Unit avem peste 600 de operatori care oferă servicii de la fotografie până la supraveghere terestră dronele sunt uh, tot mai uh, populare pentru uh, activități de supraveghere a liniilor ferate, a culturilor, a stadioanelor de fotbal. Sunt folosite tot mai mult în circunstanțe umanitare, cum ar fi incendiile forestiere, cu tremure și operațiuni de căutare și salvare. În același timp, mini-dronele folosite pentru agrement și pentru hobby-uri sunt din ce în ce mai uh, folosite și mai populare. Cu toții dorim să subliniem că orice cadru politic uh, referitor la acest subiect trebuie să promoveze creșterea și competitivitatea globală. Rolul meu ca raportor este să găsesc um, cadrul cel mai adecvat ca să ducem această industrie la nivelul următor. Și cred că raportul acesta, în forma actuală, a răspuns la întrebările cheie care au fost puse în dezbatere. La începutul anului am reunit reprezentanții ai industriei, ai statelor membre, ai uh, autorităților de aviație civilă, de autorităților de control de trafic, și de asemenea reprezentanții ai Comisiei Europene. Participanții au recunoscut că orice cadru legislativ trebuie să fie proporțional și bazat pe riscuri, ca să permită acestui sector să, că, să se dezvolte și de asemenea ă, să se evite orice poveri inutile. În plus, orice legislație trebuie să reflecte cooperarea globală pentru a stimula cercetarea și dezvoltarea. Am avut reuniuni constructive la Washington în martie cu reprezentanți de la AFA și de la Ministerul de Transport din SUA. Totul a culminat la o reuniune de la Riga a președinției letone, care a dus la încheierea declarației de la Riga. Acel mesaj cheie a, dus, a arătat că comunitatea aviației din Uniunea Europeană dorește să ofere servicii um, în toată Europa în acest domeniu, începând cu 2016. Și pentru asta cred că trebuie să creăm reguli europene și globale care să țină cont de următoarele subiecte. Navigabilitate, certificare, identitatea dronelor, formare adecvată a piloților, răspundere și asigurare, operațiuni, protecție, um, delimitare geografică și zone de excludere aeriană. Autoritățile comune pentru uh, reglementarea sistemelor uh, fără pilot, JARUS, este mm, o autoritate din care fac parte state membre UE și uh, state terțe. Este o asociație care există sub umbrela ICAO. Are obiectivul de a dezvolta standarde tehnice și cerințe minime pentru integrarea dronelor mici și mari în spațiul aerian. Iar uh, Jarus este condus de un reprezentant al EASA. Eu cred că Jarus este o organizație care este plasată ideal pentru a uh, reglementa acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că orice reguli UE vor fi compatibile cu acordurile internaționale, printr-un proces de recunoaștere reciprocă. În încheiere, doamnă președinte, eu aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră de la Comisia TRAN pentru aportul foarte constructiv și pentru cooperare și de asemenea colegilor de la Comisia Libe și mai ales lui Patrick Cassidy de la ECR, care m-a ajutat enorm. Cred că am um, recunoscut șansele ce pot apărea pe această piață tânără în ceea ce privește creșterea și ocuparea și în același timp salvgardarea interesului public. De aceea doresc să cer sprijinul Parlamentului ca să transmitem un mesaj politic puternic și să arătăm că suntem gata pentru a face acest pas înainte plin de uh, interes pentru sectorul aviației. Vă mulțumesc, doamna Bulț are cuvântul. Doamnă Președintă, stimați membri ai Parlamentului European, dronele sunt o tehnologie care au schimbat modul în care activăm și ne creează și au creat noi posibilități pentru noi servicii și pentru noi uh, aplicații. Vehiculele aeriene fără pilot pot să performeze misiuni care nu ar fi uh, fezabile dacă ar fi pilotate de oameni. Din punctul de vedere al siguranței, așa cum s-a spus deja, sunt foarte utile pentru monitorizarea unor activități cum ar fi agricultura sau pentru evaluarea situației după, un catast- după o catastrofă naturală. Gama de aplicații uh, civile este în dezvoltare și subliniază potențialul de creștere a acestui sector și de a contribui la creșterea economică și la crearea noi locuri de muncă în Europa. Toată lumea recunoaște cât de mare este potențialul adus de tehnologia dronelor, însă cetățenii sunt și îngrijorați de folosirea acestor drone. Drept urmare, trebuie să găsim un cadru de reglementare care să garanteze echilibrul potrivit între promovarea acestor, acestei noi tehnologii și protejarea cetățenilor noștri. Noi suntem convinși că doar reguli europene comune vor uh, reprezenta baza care să permită uh, investiții care să faciliteze uh, dezvoltarea ulterioară a dronelor și să protejeze în același timp cetățenii noștri. Tocmai de aceea, Comisia Europeană își, își dorește și sprijină această abordare care se regăsește și în raportul doamnei Foster. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Foster pentru activitatea sa, pentru eforturile de a găsi un consens între diferitele grupuri prin acest raport foarte cuprinzător. Comisia este de acord cu apelul din acest raport uh, de a ajunge la un, de a ajunge la un cadru de reglementare european, stabilindu-se, stabilindu-se un uh, prag de al greutății de 150 de uh, kilograme a dronei, unde să fie despărțite competențele naționale de cele europene. Însă, acest lucru nu înseamnă că trebuie să reglementăm uh, orice um, orice zbor al unei uh, drone din uh, spațiul uh, european. Trebuie să ne gândim la riscurile aduse de fiecare folosire în parte. Acest, la aceste idei lucrează deja Agenția Europeană a Siguranță, de Siguranță a Aviației împreună cu autoritățile comune pentru reglementarea în domeniul sistemelor fără pilot, unde Experții din statele membre discută cu experți din Statele Unite ale Americii, din Japonia, din China și așa mai departe. Și noi considerăm că uh, trebuie să ținem seama, uh, că ar trebui să completăm regulile de siguranță cu reguli uh, uh comerciale internaționale. Înțelegem că trebuie să nu permitem uh, dronelor să opereze prea departe în afara razei vizuale a operatorului. Dacă aceste drone ar uh, opera pe distanțe cât, uh, cât mai lungi, acest lucru ar fi inovator pentru întreprinderi și cred că ar trebui să punem la dispoziție finanțarea necesară în cercetare și dezvoltare pentru a permite evoluția înspre această direcție. Acceptarea de către opinie publice este însă cheie pentru această nouă tehnologie. Deci trebuie să ținem uh, cont și de aspectele care țin de respectarea sferei private și a datelor cu caracter personal, însă trebuie să ținem seama și de responsabilitate, de aspectele de mediu când vom reglementa activitatea dronelor. În concluzie, Comisia apreciază acest uh, raport referitor la drone care completează activitatea actuală a Comisiei de a completa cadrul de reglementare a dronelor. Această temă a fost abordată în pachetul aviației și sper că vom putea să o încheiem cât mai repede în uh, viitorul apropiat. Mulțumesc de la Comisia Liberă, cuvântul doamna Post. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Dronele sunt din ce în ce mai importante în societatea noastră, atât la nivel comercial, ci și pentru furnizarea de servicii. Una dintre principalele modalități de utilizare a lor este supravegherea cetățenilor, de multe ori fără ca ei să știe acest lucru. Ehm, aproape oricine poate cumpăra o dronă cu o cameră video îmbarcată sau alte echipamente, dar legislația trebuie să fie respectată pe piața um, civilă a dronelor. Comisia trebuie să evalueze riscurile prezentate de uh, aceste echipamente folosite în scop civil. E nevoie de reglementări care să asigure securitatea pentru toată lumea, iar serviciile publice trebuie să folosească dronele în mod responsabil pentru a nu încălca fundamentale ale persoanelor. Trecem la intervențiile în numele grupurilor și pentru PP are cuvântul domnul Muzelie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnei Foster pentru acest raport și de asemenea celorlalte grupuri politice pentru buna cooperare. La ora actuală nu avem legislație nici mondială, nici europeană și uh, nici nu au legislație mari concurenți uh, America și China. Unele state membre au un început de legislație și, de altfel, europenii sunt lideri mondiali în domeniul dronelor. Mai mult de jumătate din întreprinderile mondiale se află la noi. Cifra de afaceri pe plan mondial este de 4 miliarde de euro. Deci dacă vrem să ne păstrăm poziția de lider și avem șansa să scriem regulile de zbor și să le impunem la nivel mondial. Aceste reguli vor dicta standardele tehnologice pentru drone și uh, am putea să lu luăm ca exemplu standardele GSM pentru telefoanele mobile. Uh, nu trebuie doar să fim primii, președinta întrerupe, președinta întrerupe. Nu trebuie doar să fim primii, ci trebuie să facem și reguli bune, garantând uh, Uh, securitatea populației. Până acum s-au vândut 2 milioane de drone și nu a murit nimeni din cauza lor. Raportul acesta ține cont și de următoarele. Protecția datelor este foarte importantă, viața privată trebuie protejată, dar trebuie să lăsăm dronele să se dezvolte, pentru că dacă le-am bloca, ar fi ca și cum am interzice teleobiectivele pe aparatele foto. Avem o propunere simplă, noi o susținem, trebuie să anticipăm și să nu uh, fim dezamăgiți. Mulțumesc. Un minut 30 uh, de la SND, domnul Zemke. Podziękować. Otóż ja chciałem bardzo... Aș dori să vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul și să subliniez următoarele. În fiecare zi, tot mai multe drone se uh, folosesc în scopuri uh, civile. Este un motiv de bucurie, însă acest lucru ne demonstrează că progresele tehnologice sunt irreversibile și că aceste drone vor fi alături de noi o perioadă lungă de timp. Însă, deocamdată nu există un cadru de, reg- de, de reglementare european. Reglementarea este foarte fermițată în Uniunea Europeană și din punctul de vedere al grupului nostru politic, autoritățile europene ar trebui să intervină în reglementarea acestor drone, pentru că utilizarea în scopuri civile a acestor vehicule aeriene fără pilot nu se limitează, nu respectă granițele naționale. Trebuie să ne asigurăm că aceste vehicule sunt sigure și nu periclitează traficul aerian și trebuie să ne asigurăm că sfera privată este protejată. Cred că raportul doamnei uh, Foster este un uh, document uh, foarte util și interesant care insistă asupra acestor două aspecte într-un mod adecvat, pentru că aceste două puncte, siguranța operării și protejarea sferei private sunt uh, prezentate foarte clar și grupul meu va susține acest uh, document. Domnul Toșenovski, un minut. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisar, dronele reprezintă încă un fenomen în caz în care tehnologia a luat-o înainte um, cadrului juridic. Trebuie să controlăm infrastructura, dar și funcționarea dronelor și nu trebuie să uităm protecția vieții private. Mă bucur că doamna Frost a pregătit un, uh, are o abordare foarte echilibrată în legătură cu dronele și a propus acest subiect uh, dezbaterii în plenul Parlamentului. Bineînțeles, acest raport uh, nu înseamnă că nu se poate legifera în viitor, este o abordare um, excelentă, însă doamnei Foster nu doresc să limităm prea mult folosirea dronelor, mai ales folosirea uh, dronelor în uh, scop de uh, agrement. Acum, domnul Van Milten, pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei Foster pentru munca depusă și să îi spun felicitări Bine ați făcut. Integrarea dronelor în sistemul um, aerian european trebuie garantat. De aceea, reglementarea este necesară și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Trebuie să ne concentrăm asupra responsabilității. Cine ar fi considerat vinovat dacă o dronă cade din cer? Trebuie să fie o responsabilitate partajată, cel puțin de proprietarul dronei și e clar că trebuie să fim capabili să um, identificăm uh, posesorul în caz de accidente. Trebuie să ținem cont și de amendamentele depuse de colegi la acest raport. Avem nevoie de reglementări europene și uh, mă bucur că uh, la începutul lui decembrie va fi prezentat pachetul aviație care va răspunde la, și la această problemă și cred că în timpul președinției olandeze a instituțiilor ne vom asigura că luăm măsurile cele mai bune pentru această industrie. Mulțumesc, domnul Șoltec de la Verzi, 1 minut 30. Uh, poștovana povrednice Bulc, kolegice i Doamna comisar Bulc, doamnelor și domnilor, în primul rând, Aș dori să mulțumesc domnului Foster pentru cooperarea excelentă de care a dat dovadă pentru redactarea acestui raport. Uniunea Europeană are sarcina de a lucra la cadrul legal care să guverneze operarea vehiculelor aeriene fără pilot, mai ales pentru că acestea um, sunt folosite tot mai mult în scopuri civile. Trebuie să facem o diferență între scopurile civile, cele uh, profesionale și militare. Potențialul acestei tehnologii este foarte mare de a crea noi locuri de muncă, noi locuri de muncă nu doar în companii de mari dimensiuni, dar și în întreprinderi mici și mijlocii. Edu- educația este necesară, buna pregătire este necesară în acest uh, sector când vine vorba de eliberarea autorizațiilor uh, care să permită operarea acestor uh, drone. Cadrul legal european trebuie să permită dezvoltarea inovărilor în cele mai bune condiții și să păstreze, uh, să garanteze protejarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni. Cred că acest dosar este o bună oportunitate de a începe să ne gândim la economia circulară, în astfel încât această nouă tehnologie să nu aibă un impact negativ asupra mediului înconjurător. Mulțumesc, domnul Lundgren are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Industria dronelor este în creștere. Potențialul acesteia este imens dar e nevoie de reguli clare pe piața internă ca să putem să promovăm în continuare această tehnologie. Oamenii sunt uneori sceptici în legătură cu apariția noilor tehnologii. În majoritatea cazurilor, imediat după apar- apariția lor, uh, Există acest scepticism, așa s-a întâmplat și când au apărut avioanele, însă astăzi, fără avioane, posibilitatea noastră de a ne deplasa de la un locul altul ar fi mult reduse uh, în Statele Unite sau în Suedia, uh, importanța deplasărilor pe care ai lor este enormă. Așa se întâmplă și cu dronele. Această tehnologie se va dezvolta în timp, dar încă de acum trebuie să reglementăm situația și să folosim potențialul sectorului. Industria poate cu adevărat să decoleze pe piața internă, dar uh, pentru că acest lucru să se întâmple e nevoie de reguli ale jocului foarte clare, ca să nu fie întreprinderi care să se teamă să investească sume considerabile în noi modalități de transport fără reguli foarte clare și egale pentru toți integritatea pieței unice este esențială. Vedem ce se poate întâmpla, care sunt pericolele. De aceea trebuie să nu uităm protecția datelor personale uh, și alte riscuri. Mulțumesc! Je salue, Doamna Arnot, un minut. Salut textul dumneavoastră, doamnă Foster, și mi se pare pozitiv că acesta nu are intenția de a reglementa dronele militare, pentru că mizele strategice sunt mari și era necesară claritatea în legătură cu acest lucru. Mă bucur că doriți să creați pentru IMM-uri un cadru suficient de flexibil pentru că ele să-și păstreze competitivitatea în fața concurenței străine, mai ales a celei americane aprob ideea de a stârni o dezbatere între părțile implicate pentru a obține reglementări echilibrate care să permită protecția vieții private și să garanteze securitatea persoanelor și promov să promoveze în același timp noile tehnologii. După cum am spus și la Comisia Parlamentară, este necesar ca statele membre și autoritățile naționale competente să-și păstreze o marjă de manevră suficientă pentru a interzice folosirea dronelor în zonele sensibile, și din această perspectivă susțin alineatul 44 din raport, care cere consolidarea schimburilor de opinii între statele membre, autoritățile naționale de reglementare, Uniunea Europeană și sectorul aviației civile și IMM-uri. Deci am să votez pentru textul dumneavoastră. Nu îl văd pe domnul Golniș. Vom trece direct la domnul Marine. Un minut 30, monsieur. Un minut. vous, Domnul Marinescu.

Are cuvântul doamna Van Bossoit, un minut. Eh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu voi vota pentru raportul colegii noastre, Jackie Foster, care a găsit un eh, bun echilibru între promovarea industriei și siguranța cetățenilor. Deseori Parlamentul European uh, reglementează prea mult și uh, înăbușă sectorul industrial. Cred că trebuie să stimulăm acest nou sector al uh, dronelor și mie mi se pare că doamna una a găsit un bun echilibru între respectarea sferei private, siguranța acestor aparate, protejarea mediului înconjurător și oferirea unor șanse de creștere a acestui sector de viitor. Comisia Europeană uh, trebuie acum să stabilească cadrul legislativ. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mult timp s-au folosit în domeniul militar, dar dronele sunt prezente acum peste tot și în agricultură, în domeniul logisticii și al securității. Vreau să subliniez că raportul doamnei Foster este de foarte bună calitate și a reușit să facă diferența între caracterul distinctiv al dronelor și uh, problemele uh, folosirii lor în societatea civilă. Dată fiind această evoluție, dorim să avem o reglementare armonizată în Uniunea Europeană. Orice altă abordare nu ar permite emergența unei piețe europene și uh, ar uh, dăuna unei industrii în plin avânt dar rămân reticent în legătură cu mai multe aspecte prezentate în raport, cum ar fi protecția vieții private, abordarea bazată pe risc, distinția între utilizarea uh, pentru hobby și uh, utilizarea profesională. Și, de asemenea, cred că Agenția Europeană a Securității Europene trebuie să aibă cum să apere industria noastră de restul lumii. Deci avem nevoie de o abordare echilibrată ca cea din raportul doamnei Fost. Mulțumesc, doamna Simmer, un minut. Mulțumesc, președinte. Eu sunt împotriva acestui raport. În aliniatul 21 cere un cadru reglementar armonizat și proporționat european și global. Înseamnă pentru mine că raportorul dorește mai multe prerogative pentru Uniunea Europeană. Se cere Comisiei să elimine limita de 150 de kg în aliniatul 2 și să introducă dronele în cadrul european de reglementare, permețând uh, um, autorităților naționale să, a, să supravegheze um, operațiunilor. Apoi cereți un mecanism de raportare la nivel european. Uh, eu aș dori să știu și doamna președinte o întrerupe pe vorbitoare. Ralentir un peu, s'il vous plaît. Doamna președinte o roagă pe vorbitoare să vorbească mai rar. Tire votre débit. Merci. Sorry. Sorry, Chair îmi cer scuze, doamnă președinte. Deci, cereți, uh, se, se cere în raport uh, un mecanism de reportare la nivel european. Sunt de acord că guvernul britanic că orice regulament uh, ar putea îngetini dezvoltarea acestui sector. Um, și uh, eu cred că aceste aeronave, industria acestor aeronave ar fi penalizată de lipsa de claritate a acestui raport. De aceea voi vota împotrivă. Un minut. Are cuvântul domnul, uh, doamna Revalo Dalon Bonfoa. Mulțumesc. Și eu salut munca doamnei Foster și a raportorilor din umbră. Uh, prin adoptarea acestui raport, Parlamentul European uh, intră în linia întâi a creierului cadru reglementativ european în domeniul dronelor. Este o miză majoră pentru aviația civilă și pentru competitivitatea întreprinderilor noastre. Este o piață cu mare potențial. Uniunea Europeană nu putea să mai ignore această realitate și sper ca Comisia să țină cont de recomandările deputaților europeni. În această perspectivă, mizele de securitate sunt primordiale și necesită atenția noastră esențială, mai ales în ceea ce privește controlul și monitorizarea dronelor și a utilizatorilor și interdicția de a se survola anumite zone sensibile. În raport se uh, promovează ideea protecției uh, vieții private, de care trebuie să țină cont și Comisia. În viitorul cadru european legislativ va trebui să se țină cont de diferența între uh, utilizarea de agrement și utilizarea comercială a dronelor care au o natură diferită. Prin acest raport ne exprimăm susținerea pentru sectorul aerian și dezvoltarea unei piețe aeriene a dronelor. Mulțumesc! Foarte repede ați vorbit, stimată doamnă. Trecem acum la Catch the Eye. Șapte persoane doresc să ia cuvântul și începe doamna Monteiro. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Generalizarea dronelor în sectorul aviatic a dus la apariția unor noi companii în mod uh, special întreprinderi mici și mijlocii. Este vorba de un sector unde Europa ar trebui să rolul de lider, însă, după cum s-a spus, cadrul de reglementare trebuie să fie unul clar și proporțional, pentru că nu ar trebui să nebușim potențialul acestui sector emergent. Trebuie în același timp să protejăm siguranța cetățenilor noștri, sfera privată Alor, Discutăm despre o temă complicată. Ne dorim ca aceste sectoare industriale să continue ino- să inoveze, să crească și să ofere noi servicii. Există, din păcate, un vid legislativ în multe state membre, deci este evident că avem nevoie de un cadru European de Reglementare, nu trebuie să exagerăm prea mult, să nu creăm uh, poveri suplimentare nenecesare pentru IMM-uri. Domnul Frunzulic, un minut. Dear colleagues, Commissioner. Dragi colegi, doamnă comisar, a venit vremea să avem un cadru european de reglementare armonizat și proporționat pentru folosirea sistemelor de aeronave pilotate la distanță și pentru a stabili linii directoare clare din partea Comisiei pentru pachetul um, aviației care uh, va fi propus. E nevoie de abordare bazată pe valoarea riscurilor pentru a asigura siguranța și în același timp trebuie să garantăm o protecție adecvată a cetățenilor uh, a drepturilor lor personale și a datelor lor personale. În același timp, este important să stimuleze investițiile um, și inovarea în industrie pentru a se crea locuri de muncă durabile. Sprijin compromisurile din la acest raport, cum ar fi eliminarea pragului de 150 de kilograme de către Comisie, și controlul tehnologiei um, care depășește în spațiu aerian. Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. În această epocă, dronele pot fi foarte utile pentru cercetare, pentru protecția mediului, pentru um, agricultură, pentru industrie, pentru jurnalism, activități comerciale și activități de agrement. Uniunea Europeană trebuie să ia uh, imediat măsuri pentru ca um, aceste sisteme de aeronave pilotate la distanță să fie folosite în serviciul omului, iar Comisia Europeană trebuie să ia măsuri pentru ca vehiculele aeriene fără pilot despre care vorbim să fie considerate ca bunuri cu utilizare dublă și deci să fie um, guvernate de reguli foarte clare. Trebuie să protejăm viața privată și datele personale. În același timp, uh, acest sistem poate fi utilizat intenționat sau nu pentru a dăuna persoanelor și infrastructurilor. Vreau să atrag atenția Comisiei cu privire la vehiculele uh, fără pilot și să cer o intervenție legislativă. Mulțumesc, doamna Bilbao Barandica. Gracias, presidenta, comisaria. Quiero felicit... Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Aș dori să o felicit pe doamna Foster pentru activitatea dumneei. Avem nevoie de aceste societăți comerciale în uh, Europa, inovatoare, care trebuie să poată opera într-un cadru de reglementare stabil, să aibă certitudini uh, juridice. Dacă vom reuși să identificăm cu precizie dronele, proprietarul acestora, operatorul, dacă vom avea o formare profesională, cred că așa am reușit să stabilim foarte bine granițele între diferitele moduri, între diferitele scopuri de utilizare ale acestor uh, uh, drone și vom garanta și respectarea sferei uh, private. Trebuie să Înțelegem că această tehnologie va duce cu sine anumite uh, câteva riscuri pe care trebuie să le putem gestiona. Mulțumesc, doamna Șulin. Hvala za besedo, predsedujoča. Mulțumesc, doamnă președinte. Sistemele de aeronave pilotate la distanță, operate de persoane responsabile, reprezintă un instrument excelent pentru a înlocui oamenii în, pentru a executa sarcini periculoase, dar când sunt folosite de oameni periculoși, reprezintă o amenințare la adresa oamenilor, a animalelor, a siguranței noastre și a vieții noastre private. De aceea avem nevoie de un sistem de reglementare foarte clar în acest domeniu. Trebuie să adoptăm standardele și mai înalte și pentru producători. Vieții private sunt cruciale, așa cum se spune în raport. Scandalul recent din industria automobilelor a arătat cât este de important să se controleze modul în care se pune în aplicare uh, se pun în aplicare reglementarile. Apelul adresat adresa statelor membre pentru a asigura fondurile necesare pune în aplicare este foarte util în text. Este clar că apare o piață în acest domeniu, dar ea nu este reglementată. De aceea e nevoie de strategie unică europeană pentru siguranță, securitate și protecția mediului. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Anderson. Bună dimineața, doamnă președinte, bună dimineața, dragi colegi, doamnă comisar. Salut dezbaterea privind dronele și uh, ideea aceasta de a ne gândi la un cadru reglementativ. Și resping comentariile uh, de la uh, UKIP, care sunt uh, răuvoitoare și inutile. Publicul și experții sunt de acord că este nevoie de un cadru legislativ extins pentru drone și e clar că tehnologia dronelor poate fi extrem de utilă, de exemplu, în realizarea de reparații și inspecții de securitate în sectorul construcțiilor și transporturilor, care ar putea fi riscante pentru, uh, pentru lucrători. Sunt tot mai multe cazuri uh, însă și de accidente provocate de utilizarea dronelor în Uniunea Europeană și în lumea întreagă. Este regretabil că Comisia nu dorește să reglementeze utilizarea de agrement a dronelor așa cum ar trebui. E clar că se pot crea locuri de muncă de calitate în sectorul dronelor, dar nu aș dori ca ele să înlocuiască forța de muncă umană în sectorul de livrări și uh, vânzare cu amănunt. Domnul Iacovcici. Uh-huh. Uh -huh. Mersi, președinte Mulțumesc, doamnă președintă. Prenice da i gospođo izvjestiteljice da jasno podržim ovaj izvještaj zato što tržište dronova zaista... Doamna comisar, aș dori să îmi exprim sprijinul pentru acest uh, raport. Piața pentru vehiculele aeriene fără pilot cred că are un potențial mare de creștere, însă aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte. Sistemele de aeronave pilotate de la distanță pot fi și uh, pot face obiectul unor uh, abuzuri și acest risc s-ar putea agrava dacă milioane de asemenea drone ar fi uh, active. Prima provocare se referă la necesitatea de a identifica proprietarul unei drone și, în al doilea rând, aș dori să vă atrag atenția asupra utilizării transfrontaliere a unei drone pentru că aici trebuie să garantăm siguranța. Mulțumesc, dragi colegi. Doamna Bulț, vă dau din nou cuvântul. Madam President. Doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte utilă. Într-adevăr, industria dronelor reprezintă un potențial imens pentru Uniunea Europeană, pentru creștere economică, crearea de locuri de muncă și pentru dezvoltare în general la toate nivelurile inovării. Europa este în continuare în frunte când vine vorba de dronele cu utilizare comercială și doresc să rămână acest lucru așa, deci eforturile noastre vor fi îndreptate spre sincronizarea la nivelul pieței unice pentru a asigura economiile de scară și uh, volumul producției pentru a rămâne competitivi. Um, tehnologia evoluează rapid, suntem gata să reacționăm și noi rapid uh, și um, în mod um, global. Pachetul aviației va aborda elemente care se regătesc în acest raport și activitățile pe care le-am menționat, și anume eh, cele de la EASA și IARUS sau JARUS. De asemenea, nu uităm preocupările cetățenilor legate de siguranță, securitate, zgomot și protecția vieții private precum și aspectele legate de operatorii dronelor. Trebuie însă să acționăm în mod proporționat, să permitem pieții să evolueze și să-și uh, satisfacă întregul potențial. Mulțumesc încă o dată doamnei Foster și tuturor deputaților care au participat la acest raport și um, sunt răbdătoare să cooperăm pe viitor în legătură cu acest subiect. Doamna Foster are cuvântul în încheiere. Well, thank you very Mulțumesc foarte, dar mulțumesc colegilor pentru um, aceste comentarii foarte utile și foarte constructive. Vreau să clarific câteva aspecte în legătură cu viața privată. După cum am spus, lucrăm îndeaproape cu Comisia Libe și cred că trebuie să subliniem faptul că în statele membre există deja legi foarte puternice și trebuie să ne asigurăm că implementarea lor este uh, adecvată. Acesta e punctul de plecare, aș spune. În ceea ce privește mini-dronele pe care le-au menționat unii colegi, noi nu vrem să reglementăm uh, acele mici jucării pe care le-ar folosi un copil, de exemplu. Noi vrem să reglementăm acea secțiune de mijloc, uh, drone folosite comercial, care sunt de dimensiuni medii și care ar putea să creeze accidente. Nu vrem să reglementăm nici dronele din nivelul superior care țin de reglementările aviatice deja. De aceea dorim această abordare pe clase. În ceea ce privește utilizarea lor în facilități ca centrale nucleare sau porturi, de aceea e nevoie de tehnologie, de aceea am vorbit de delimitarea geografică și uh, foarte adesea Uh, lucrăm uh, acum foarte îndeaproape cu experții tehnologici ca să vedem ce putem face. Iar doamna Arnotu are dreptate, nu e vorba de dronele militare, e corect. E vorba doar de uzul civil, dar într-adevăr e un punct foarte important. Și în ultimul rând, aș dori să mă adresez uh, colegei noastre, doamna Simmer, care nu înțelege deloc sectorul aviației nu înțelege că aviația în sine este oricum reglementată la nivel național, britanic, european și global și nici sectorul dronelor nu va face excepție, dar uh, nu e nicio problemă, pot să explic în privat oricând. Și pe această notă aș dori să vă spun că acum aștept cu mare nerăbdare uh, să văd textul comisiei și cred că împreună putem să realizăm reglementări foarte bune. În ultimul rând vreau să spun Comisiei că doresc să mă asigur că producătorii, utilizatorii finali și toate organismele menționate sunt incluse în dezbatere și uh, că se va ține cont de părerea tuturor grup grupurilor de interes când se va pregăti legislația. Mulțumesc tuturor și sper că veți vota pentru acest raport la 11.30 uh, la votare. Mulțumesc. Într-adevăr, votul va avea loc astăzi. Deci